vor fi transmise tuturor celor vizați în text? Un alt punct procedural văd. Sper că de data asta chiar să fie un punct